de internet a ședinței plenare. Autoritățile competente din România mi-au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a domnului Dan Nica, conform articolului 9. Această cerere este transmisă comisiei competente, Comisia Juri. Doamna Renate Weber părăsește grupul politic al PPE și, începând cu data de 7